ci el în acest sens. E singurul mod legal în care uh, putem avea succes. Președintele, mulțumesc. Se încheie astfel această discuție și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume dezbaterea comună cu privire la pescuit. Discutăm raportul domnului Valesa cu privire la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest și uh, raportul STVS în legătură cu cooperarea multilaterală în Atlanticul de Nord-Est. Voi fi foarte strict în legătură cu timpul de vorbire, doamnelor și domnilor. Sper că înțelegeți acest lucru Dăm în primul rând cuvântul raportorului domnul Valesa, 4 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Convenția pe care vă prezint a fost semnată la Ottawa în 1978 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979. A uh, instituit organizația OPANU, NAFO, Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest. Părțile acestei convenții au adoptat schimbări la această convenție în 2007 și 2008. Documentul introduce schimbări majore în această convenție pentru a armoniza convenția cu alte convenții cu privire la nivel, la nivelul regional și cu alte instrumente internaționale. Structura organizației a fost omogenizată și acum există o responsabilitate clară între statele semnatare, precum și între state de pavilion și statele de port. Procesul de tranziție a decurs uh, fără probleme bugetul a fost aliniat în legătură cu mecanismul de soluționare a litigiilor. aprobarea acestor schimbări este în interesul Uniunii Europene, de aceea sugerez să susținem amendamentele respective. Este însă clar că există anumite probleme în procesul de aprobare. În primul rând, părțile semnatare au adoptat amendamente în 2007 în limba engleză. În versiunea din 2008 a fost în limba franceză, însă documentul comun, propunerea Comisiei Europene cu privire la transpunere din 2010 Uh, este așadar din acest an. Uh, elaborarea acestui document a durat peste 2 ani. Uh, nu putem accepta un termen atât de îndelungat. Consiliul, Parlamentul și Comisia trebuie să găsească o soluție rezonabilă pentru a evita o asemenea întârziere a procedurilor și pentru a îndeplini un obiectiv cheie al tratatului de la Lisabona, și anume să accelereze și să simplifice procesul de decizie. În acest caz, avem, o, avem probe că lucrurile nu decurg în mod normal și că trebuie să întreprindem acțiuni de remediere. Atunci când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, în decembrie 2009, noi, la Comisia Uh, pescuit, ar trebui să fim reprezentați, precum și Parlamentul European, în negocierile cu privire la convențiile respective. În 2007 și 2008, Parlamentul European nu a fost reprezentat. Dar acum suntem pregătiți să ne dăm avizul și consimțământul conform noilor regulamente și reamintesc Consiliului noile proceduri și uh, necesitatea de a respecta noile puteri ale Parlamentului. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Fraga Esteves. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc, să le mulțumesc Consiliului și Comisiei Europene pentru faptul că a ajuns la acest acord în prima lectură. Țin să le mulțumesc mai ales serviciilor juridice de la cele trei instituții pentru colaborarea și ajutorul pe care uh, l au oferit pentru a soluționa toate problemele legate de comitologie și de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Cred că am ajuns la un bun compromis, deoarece s-a făcut un progres uh, substanțial față de situația actuală. Și e clar, e compromis totuși, cu toții am făcut concesii, a trebuit să dăm dovadă de flexibilitate în aceste lucrări complexe, deoarece propunerea Comisiei ne-a parvenit înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ceea ce a însemnat că a trebuit să adaptăm articolul do- la, să ne adaptăm la noua situație, adică la articolele 290 și 291 din noul tratat. Dat fiind că e vorba de transpunerea în legislația comunitară a unor recomandări de la organizația NAFC și dat fiind că vor exista și alte transpuneri asemănătoare, obiectivul nostru era să avem un mecanism pentru ca aceste transpuneri să se facă cât mai repede evitând întârzierile administra- administrative interne care până acum nu ne-au permis să ne facem față la timp uh, la obligațiile internaționale. Ceea ce privește articolul 48 și modificările regulamentului, Comisia va putea în virtutea acestora să respecte obligațiilor impuse de NAFC și de asemenea să transpună noi modificări care vor surveni pe viitor. Comisia dorește ca toate articolele să poată fi verificate prin actele delegate, iar în compromis se uh, adoptă acest lucru cu excepția uh, urmăririi infracțiunilor, uh, debarcărilor și tot ceea ce ține de control și vigilan, vigilență, lucruri care vor ține de codecizie. În orice caz, Parlamentul își ia angajamentul să modifice această procedură dacă se va demonstra că prin includerea acestor aspecte în domeniul codeciziei am pune în pericol respectarea obligațiilor pe care le are Uniunea Europeană și Comisia Europeană în calitate de parte a Convenției NAFC. De aceea credem că acest compromis reprezintă un progres major, nu doar în ceea ce privește această propunere concretă, ci pentru că pune bazele următoarelor discuții între cele trei instituții privind pescuitul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Damanache domnule Comisia solicită Parlamentului European să-și acorde consensul pentru aprobarea amendamentelor la Convenția uh, pentru pescuitul în Atlanticul de Nord Est, cunoscute ca și amendamente la Convenția NFC. Mulțumesc domnului Valesa pentru uh, activitatea domniei sale. Amendamentul la care mă refer uh, va facilita munca comisiei și se preocupă de conceptele moderne de uh, gestionare a pescuitului, introduce o definiție clară a responsabilităților părților contractante, a statelor, uh, de, statelor portului și statelor de pavilion și, în general, lor, uh, procesul de luare de decizii. Uh, modernizează formula de buget și prevede un mecanism pentru rezolvarea, soluționarea disputelor între părți. Acest amendament oral va ajuta UE să-și îndeplinească obligațiile internaționale în privința pescuitului durabil și să îndeplinească și obiectivele tratatului și acest amendament vine în interesul Uniunii Europene, deci sper că Parlamentul îl va susține. Acum uh, trec la al doilea raport Uh, sistemul de control și executare aplicabil în zona reglementată de Convenția prin viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est. Doresc să mulțumesc doamnei Fraga Esteves pentru activitatea domniei tale la acest raport. Mă bucură să văd că și Comisia de Pescuit ne uh, mm, sprijină pentru această propunere importantă. Uh, reglementarea uh, rețelei și Comisiei pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Est, NEAFC, ne ajută pentru a ă, scăpa de pescuitul ilegal nedeclarat și nereglementat, însă subliniez faptul că Comisia nu este pe deplin mulțumită cu pachetul, ă, acordul pachet între Parlamentul European și Consiliu, ă, la care s-a ajuns în timpul trialogului acestor două instituții cu Comisia. Mă dezamăgesc anumite elemente, mai ales, la articolul, mai ales articolul 48, care se referă la procedura pentru uh, modificarea regulamentului. Comisia a dorit mai multe puteri delegate pentru transpunerea viitoarelor amendamente. Doresc să explic de ce și uh, aș dori să fiți atenți pentru că vom, a, vom, dacă nu vom întâmpina aceleași probleme pe viitor. După cum știm, Uniunea Europeană trebuie să implementeze pe deplin acest acord pentru că este in, a obligația noastră internațională conform Convenției NAFC. Această convenție prevede că amendamentele uh, devin obligatorii pentru noi la 8 zile după adoptarea lor. Deci avem la dispoziție 8 zile pentru a le implementa. Și mă îngrijorează faptul că puterile limitate delegate Comisiei de către colegiuitori ar putea împiedica implementarea la timp. Asta e realitatea. Și cu asta am răspuns domnului Valesa în legătură cu preocuparea sa privind calendarul. Însă asta nu este răspunderea mea principală și directă, dar eu aș dori să, ca dumneavoastră să fiți conștient, conștient de acest lucru și trebuie să evităm ca măsurile NAFC să uh, nu fie uh, transpuse în mod greșit. Uh, aceste măsuri vor fi transpuse atunci când pachetul va fi adoptat. Dar uh, luna viitoare probabil că NEAFC va adopta noi amendamente pentru care, care vor fi cerute uh, să fie transplantate în achiul comunitar deci avem nevoie pentru asta mai mult timp. De aceea Comisia consideră că acest regulament, regulament nu afectează nicio viitoare poziție a instituțiilor noastre privitoare la utilizarea articolelor 290 și 291 ale tratatului în ce privește transpunerea uh, măsurilor de organizare a gestionării pescuitului. Comisia își rezervă dreptul de a propune amendamente uh, la regulament, crescând numărul de măsuri care trebuie adoptate prin acte delegate sau de implementare. Transpunerea prin, prin procedura uh, obișnuită duce la întârzieri care ar compromite datoria noastră de a, respect, de a ne respecta obligațiile internaționale. Între timp, uh, Aș dori din nou să mulțumesc doamnei Fraga Esteves și domnului Valensa pentru rapoartele domnilor lor și Comisiei de Pescuit pentru activitatea sa în această problemă atât de importantă. Mulțumesc acum vorbitorii în numele grupurilor politice, în primul rând domnul Cadec din partea PP. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, vreau să intervin în special pe raportul doamnei Fraga. Este un raport extrem de important în ceea ce privește consolidarea controlului în Atlanticul de Est și în ceea ce privește competențele Parlamentului ca colegiuitor în domeniul pescuitului. A fost o prioritate a Comisiei Pescuit să lupte împotriva pescuitului ilicit, ilegal, nedeclarat și nereglementat. Eh, pescuitul european este supus unei concurențe ilegale eh, din partea echipajelor care lucrează la negru, da, care nu respectă convențiile eh, de lucru internaționale și care nu, nu permite armatorilor europeni să concureze cu salariile practicate pescarii europeni respectă reguli stricte de gestiune și de control care permit uh, dezvoltarea durabilă a pescuitului european. Însă nu trebuie ca aceste reguli să îi penalize, penalizeze pe cei uh, care le respectă. De aceea trebuie să luptăm împotriva pescuitului ilegal și pre, felicit pe președinta noastră uh, uh, rog ca acest uh, raport să fie transpus cât mai repede în uh, lege pentru a, ca Parlamentul European să devină uh, partener, parte contractantă. De asemenea, există și un articol care privește actele delegate și salut introducerea în anexă a acestor acte delegate care vor permite să se mențină echilibrul interinstituțional. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează doamna Rodust. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar Damanaki, doamnelor și domnilor. Mă bucură faptul că vom lua o decizie asupra acestui regulament. Este vorba de un, încă un pas înainte spre un pescuit durabil Uh, organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sunt instituții foarte importante pentru o bună gestionare a pescuitului la scară globală. Din nefericire, negocierile sunt întotdeauna dificil de purtat și uh, oamenii nerăbdători, cum sunt și eu, consideră că toate lucrurile acestea se întâmplă prea încet, lent. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a uh, sprijini aceste organizații regionale de pescuit în activitatea lor. Cât despre raport, eu cred că nou, noile măsuri de control uh, luate de statul portului și măsurile uh, care își doresc să uh, împiedice pescuitul ilegal sunt binevenite în schimb, uh, negocierile au trebuit să fie foarte îndârjite, aș putea spune. Uh, sunt chestiuni care par tehnice, dar sunt foarte importante pentru uh, viitoarea noastră activitate. Trebuie să ajungem la un compromis și cred că am făcut-o deja în legătură cu actele delegate. unii dintre noi sigur și-au putut uh, spune, s-au putut face auzită vocea în legătură cu dezbaterea privind uh, viitorul măsurilor NEAFC și implementarea acestora. Alții spun că nu s-a făcut de ajuns și n a trebuit să așteptăm patru ani până la implementare. Consiliul și Parlamentul trebuie să arate faptul că sunt capabile în procedura de codecizie să accelereze lucrurile. Vreau să mai spun uh, încă un lucru în legătură cu macro pescu, ă, pescuitul, mă scuzați, macroului în Islanda. NAFC răspunde pentru uh, apele din Atlanticul de Nord, dar speciile migratorii, cum este macroul, trebuie să dispună de un acord uh, de jurisdicție. De aceea e foarte păcat că, în ciuda faptului că, iată, cooperarea funcționează bine, în acest caz al Macroului avem totuși o dispută nerezolvată. Dorim să ne asigurăm că aceste organizații regionale de gestionare a pescuitului, ORGP, sunt responsabile și pentru pescuitul de coastă a speciilor migratoare. Uh, ar fi bine să ne gândim și pe viitor la acest lucru. Mulțumesc uh, și acum doamna Revers. Saren, Doamna comisar, stimați colegi odată cu acordul cu privire la cooperarea multilaterală în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Est, s-a înființat o organizație foarte importantă, NAFO, și obiectivul este să se utilizeze cel mai bine resursele din Atlanticul de Nord. Acordul a fost ulterior modificat pentru a fi ajustat la alte organizații regionale au fost incluse concepte cu privire la gestionarea stocurilor, însă uh, s-a fluidizat și structura organizației. Există și un mecanism de soluționare a, de, a litigiilor și, bineînțeles, aceste lucruri interesează foarte mult Uniunea Europeană. Parlamentul, cu noile sale puteri conform tratatului de la Lisabona, ar trebui să uh, susțină acest raport. Ca raportor din umbră din partea ALDE, uh, susțin raportul domnului Valesa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ichiria Lovin, ia lepta. Urmează doamna Lovin, Trei minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimată doamnă comisar și membri ai Parlamentului, mulțumesc uh, raportorilor, doamna Fraga și domnul Valensa, pentru rapoartele pe care le discutăm astăzi. Uh, Comisia pentru Pescuit din Atlanticul de Nord-Est este o ORGP foarte importantă pentru Europa și ecosistemul din Atlanticul de Nord. Un, o evaluare independentă a performanțelor acestei, a performanțelor ne AFC a fost pozitivă, ceea ce nu se întâmplă totdeauna pentru organizațiile regionale de pescuit. Uh, Chiar dacă NAFC are rezultate mai bune decât alte asemenea organizații, uh, din păcate, statutul stocurilor principale de pește este critic. Aspectele uh, economice și sociale ale acestei probleme nu pot fi evaluate. Asta înseamnă că sunt uh, neclarități foarte mari în legătură cu ce se va întâmpla în, viitor. Însă, sigur că Uh, stabilirea unor uh, liste negre pentru pescuitul INN și noile măsuri la dispoziția statului portului sunt importante. E important și mecanismul de soluționare a disputelor, dar Eh, din păcate, negocierile au durat prea mult și uh, aceste măsuri au fost adoptate de NEAFC deja în 2006 și acum au intrat în vigoare. Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să răspundă mai rapid la evoluțiile internaționale și să respecte uh, răs- răspunderea internațională. Combaterea pescuitului ilegal este de uh, o importanță sporită. În anumite zone de pescuit, 30% din capturi sunt uh, ilegale și la scară globală, echivalentul a 23 de miliarde de dolari sunt uh, de uh, capturi ilegale sunt uh, debarcate în fiecare an. Pescuitul ilegal subminează gestionarea pescuitului mai ales în larg, dar nu numai, și în apele de, de coastă ale țărilor în curs de dezvoltare și creează probleme la nivel economic și social. Intrarea în vigoare a, a regulamentului de control uh, și regle, regulamentul INN sunt uh, instrumente importante pentru Uniunea Europeană. Uh, operatorii Uh, au, operatorii INN au schimbat uh, zonele de pescuit și statele de pavilion. Această capacitate de adaptare a, a avut ca rezultat o cursă în armărilor între uh, organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și operatorii INN. Iată că uh, flotilele INN schimbă zonele de pescuit și schimbă uh, statul de pavilion în mod constant și asta, această problemă trebuie rezolvată de Uniunea Europeană. E esențială cooperarea, sigur, dar trebuie să avem și inițiativa unui registru global al flotilor de pescuit, inclusiv uh, uh, vasele din Uniunea Europeană și trebuie Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea în a rezolva global problema pescuitului INN. Mulțumesc și acum doamna, domnul Grobarcic. Mulțumesc. Doamna comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să îi felicit pe cei doi raportori. Acest raport este deosebit de important deoarece accentuează importanța controlului. Știm că în apele teritoriale ale Uniunii Europene există zone care nu pot fi controlate și de aceea trebuie să ne asigurăm că acoperim toate apele teritoriale ale Uniunii Europene. Însă, în primul rând, trebuie să ne dăm seama că nu există o modalitate unică de a distribui cotele și raportarea privind capturile de către statele membre. Analizele existente ne arată că cei de la Comisia Europeană nu știu nimic în legătură cu acest lucru, iar avizele emise de comisie uneori sunt contradictorii și de aceea ar trebui să ne reamintim un lucru, importanța heringului în Marea Baltică, de exemplu, în zona vestică acestei mări baltice din 2004 am încercat să vedem dacă există un, o cauză rațională pentru situația acestor resurse piscicole. Să nu uităm, de asemenea, că există și problema producției de ulei de pește, de făină de pește și, de asemenea, ar trebui să vedem ce face și Agenția de Control uh, de la Vigo. Pentru Baltica de Est, uh, restricțiile erau mai clare. De asemenea, să nu uităm că avem și nave industriale de pescuim, însă, pescuit, însă pentru noi principala problemă este programul Nord Stream, acea uh, conductă care îi pune în pericol pe pescari și le amenință mijloacele de subzistență. Deci ar trebui ca în fiecare raport uh, și prin fiecare raport să implementăm politica pe care o dorim cu adevărat pentru această regiune. Doamna Doz. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar Tamanaki. Aveți o seară foarte ocupată. Deja ne-am întâlnit la Comisia Pescuit. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorilor pentru aceste rapoarte și să repet cele spuse de mulți colegi în această seară în legătură cu preocupările în legătură cu întârzierile de adoptare. Cu toate acestea, vreau să folosesc de uh, ocazie pentru a vorbi despre aceste acorduri de pescuit mai în general și să subliniez necesitatea de cooperare a tuturor părților. Aceste lucruri au fost subliniate de către doamna comisar atunci când a spus că aceste acorduri necesită responsabilitatea din partea tuturor celor implicați. Însă, imaginați-vă că ați investit milioane de euro într-o fabrică care produce uh, un produs nou din resurse regenerabile. Însă, după aceea, vecinul tău decide să uh, nu respecte acordul pe care tu l-ai respectat și că uh, va construi o fabrică care nu va respecta condițiile. Exact asta s-a întâmplat cu Macroul și cu alte familii de pești din Atlanticul de Nord. Există un acord între Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda și insulele Feroe. Uh, am auzit uh, poziția Comisiei și apreciem uh, poziția fermă. În, și recunoaștem eforturile dumneavoastră în numele pescarilor, însă vă asigurăm că Parlamentul vă va susține în continuare în negocierea unei rezoluții în legătură cu uh, această situație care devine din ce în ce mai tensionată. Vă mulțumesc, domnul Kelly. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte sunt trei vorbitori din partea Irlandei aici în această seară. Doamna Dolz care a vorbit, domnul Pat de care va vorbi imediat și eu însum Și noi trei reprezentăm aproape întreaga comunitate a pescarilor din Irlanda, unde pescuitul a fost foarte important pentru ani și ani de zile și comunitățile de coastă au depins de pescuit. Acum am mai spus aici, niciodată nu am văzut oameni mai deziluzionați decât pescarii noștri din cauza pescuitului ilegal, lipsei trasabilității și regulamente cu uh, pedepse draconice și importuri dubioase de pește, pește de uh, origini și calitate dubioase. Din fericire, raportorii s-au ocupat de unele din aceste probleme uh, și uh, salut mai ales uh, Convenția pentru Pescuitul din Atlanticul de Nord-Est și uh, propusa interdicția debarcării de pește congelat. Asta este o problemă foarte importantă și sper că va fi și transpusă în realitate cu uh, celeritate. De asemenea, consider că cele spuse de raportori sunt foarte importante și e important ca Parlamentul European să-și mențină prerogativele pentru a uh, evalua viitoarele amendamente la Convenție. În același timp, e important și ca uh, Parlamentul și ca Comisia să conlucreze pentru a obține mm, cele mai multe beneficii pentru comunitățile noastre de pescuit. În final, vreau să adaug că nu trebuie să uh, ratăm această șansă și trebuie să examinăm cum putem să dezvoltăm acvacultura, pentru că prea mulți pești sunt importați în Uniunea Europeană, pești care, pe care am putea să-i producem noi înșine. Și aici avem o mare ocazie în acest timp de criză să dezvoltăm acvacultura. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Andres Varea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Damanache, pentru prezența dumneavoastră aici. Țin să-i felicit pe cei doi raportori, pe domnul Valesa și pe doamna Fraga. Acest raport al doamnei Fraga vine în urma recomandărilor uh, aprobate de NAFC în 2006 Deși această convenție eh, e din 1982, sunt redefinite normele de control și execuție a navelor în zonele acoperite de această convenție. Acest raport al doamnei Fraga este cadrul juridic, juridic pentru aplicarea acestor măsuri la nivel european. În primul rând, se dorește o respectare a normelor de către nave în zonele necontractante, un nou sistem de control uh, interdicția de a debarca pește uh, congelat, a cărui legalitate nu poate fi uh, demonstrată, de asemenea alinierea față de alte convenții și noi măsuri de combatere a pescuitului ilegal. Aș vrea să mă refer și eu la ce au spus și colegii. Atât raportul doamnei Fraga, adoptat în 2006, deși Convenția e din 1982, cât și raportul domnului Valesa, privind convenția, documentul din 88 uh, și tradus uh, mai târziu, deci în urmă cu aproape 30 de ani. Deci aș vrea totuși să vă spun că nu sunt de acord cu metoda utilizată de Comisia Europeană în momentul în care s-au transpus recomandările făcute pentru organizațiile regionale de gestionare a pescuitului. Nu trebuie să uh, gestionăm pescuitul doar prin tacuri și cote. Trebuie să combatem și vidul juridic care poate apărea atunci când nu sunt transpuse uh, legile. Nu e suficient să avem recomandări doar. Nu avem astfel uh, suficientă claritate și nici credibilitate. Să nu uităm de asemenea că acum avem codecizii, un nou echilibru instituțional și de aceea măsurile adoptate la de către Parlamentul European trebuie deci incluse cât mai repede în activitatea organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului. Dreptul comunitar și nerespectarea acestuia, de fapt, uh, contravin recomandărilor făcute de Parlamentul European și contravin de asemenea tratatului de la Lisabona. Doamna comisar a spus că se vor semna nou, noi acorduri. Bine, noi cerem comisiei să fie rapidă atunci când va transpune legislația, să nu permitem acest vid juridic în domeniul pescuitului. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Gallagher, un minut și jumătate. Hey, President, uh, Commissioner Domnule președinte, domnule comisar Damanaki. În primul rând îi felicit pe cei doi raportori pentru rapoarte și în special pe doamna Carmen Fraga pentru raportul său care a fost extrem de necontroversat pentru că părțile noastre au convenit compromisul. Susținem conservarea, utilizarea optimă a resurselor piscicole pentru a avea beneficii de mediu și sociale. Vreau să mă refer și la disputa care continuă în ceea ce privește macroul din, și alte specii de pești din uh, zona de nord a Atlanticului. Este important ca această dispută să fie rezolvată cât de curând posibil. Dacă este vital care, ca aceste stocuri să fie sustenabile pentru a asigura viitorul. viitorul. Uh, Negocierile vor reîncepe săptămâna viitoare. Uh, sper că bunul simț va prevala și că Comisia va reevalua situația după, după negocierile din data de 26. Doamna comisar, dumneavoastră trebuie să vă asigurați că acest stoc rămâne unul sănătos și bine gestionat în viitor. Nu ne putem permite să repetăm greșelile din trecut în ceea ce privește merlanul albastru. Eh, trebuie să eh, salvăm stocul de macro. Vă mulțumesc, eh, domnul Hutton. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin rapoartele care fac obiectul dezbaterii de astăzi. De asemenea, profit de ocazie pentru a face unele comentarii cu caracter general în legătură cu acordurile internaționale în domeniul pescuitului aceste, dacă acordurile uh, se bucură de succes, asta se întâmplă doar în cazul în care toți partenerii își respectă angajamentele. Și sigur trebuie ținut cont și de uh, sfaturile oamenilor de știință, de planurile de management, de conservarea speciilor, Eh, eu provin din Scoția, o națiune de pescari și eh, politica mm, comună în domeniul pescuitului din eh, Uniunea Europeană nu a fost așa un mare succes din punct de vedere al Scoției. Un plan de recuperare, așa numit, din păcate cauzează mai mult bine decât rău și impune o, niște restricții de cote și restricții de zile pe, pe mare. Uh, Eh, disputa actuală în, domeniu, eh, în privința macroului, la care s-au referat, referit unii colegi aici, eh, afectează și Scoția și cred că și Scoția are un cuvânt de spus în negocierile internaționale. Deci dacă e să avem acorduri de succes, atunci nu putem avea o situație în care stocurile sunt amenințate de o cursă de a captura toți peștii disponibili pe bază unilaterală solicit, doamnei comisar, să continue munca foarte pozitivă de până acum și să încearcă, încerce să soluționeze această dispută. Știu că cunoaște situația din Scoția, eh, pentru că s-a deplasat foarte recent în Scoția, dar o îndemn să se gândească la nevoia de a, se, de a ne asigura că dispunem și de consiliere științifică și că avem uh, reguli clare și planuri de uh, management clare, lucru care ar fi o îmbunătățire și că avem și mai ales stimulente pentru cei care fac subiectul acestor planuri, adică comunitățile de pescuit, care trebuie să respecte regulile pe care noi le impunem. Mulțumesc și acum doamna Sărbu. Președinte, pescuitul ilegal nedeclarat i nereglementat distruge comunităile din zonele de coastă are un impact devastator asupra ecosistemelor marine i reprezintă o ameninare la adresa resurselor alimentare. de aceea salut acest acord cu consiliul i consider că am făcut un pas în plus către implementarea recomandărilor comisiei pentru pescuitul în atlanticul de nord est întărirea măsurilor de control i ancorarea lor într o legislaie solidă sunt măsuri eseniale pentru a ne îndeplini obligaiile asumate prin tratat i pentru a proteja resursele acum profund supraexploatate din atlantic. în ciuda acestor progrese însă domeniul de aplicare al acestui regulament nu permite abordarea completă a problemelor legate de pescuitul ilegal nedeclarat i nereglementat tim cu toii că mii de vase arborează steagurile unor state care nu au voină sau capacitatea de a aplica legislaia internaională. nu doar stocurile de pete i mediul marin au de suferit condiiile de muncă la bordul multora din aceste vase amintesc pur i simplu de sclavie. Mulțumesc. Domnule Președinte, for o przyszłej wielostronnej współpracy w... Doamnelor și domnilor, convențiile cu privire la cooperarea în Atlanticul de Vest și de Est trebuie să fie armonizate cu uh, provocările actuale, trebuie să fie amendate. Este vorba aici de utilizarea optimă a resurselor actuale, gestionarea adecvată a resurselor piscicole și o abordare sistemică cu privire la pescuit. În al treilea rând, trebuie să luptăm și împotriva pescuitului ilegal. Toate aceste schimbări contribuie la un pescu- pescuit durabil, însă este esențial să monitorizăm procesul de pescuit în mod constant și, de asemenea, să monitorizăm nivelul stocurilor și să luăm decizii adecvate în acest sens. Domnul Oaro, un minut. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atunci când se negociază acordurile noastre, șeful de delegație de la Uniunea Europeană și-a luat angajamentul să le retrocedeze pescarilor din San Pier Nicolo cotele pentru cod. Acest, uh, această trimitere nu apare în acordul NAFC. Deci de aceea cer să mi se confirme această retrocedare și cer de asemenea să se oficializeze această acest uh, uh, retrocedare. Aceasta se poate face doar printr-o simplă scrisoare, odată ce acordurile vor fi adoptate definitiv. Deci, aș vrea să o rog pe doamna comisar să ne aducă lămuriri în legătură cu această chestiune. Mulțumesc. Domnul Ferreira, un minut. obrigado, domnule președinte, Sra. comisar. Cooperarea multilaterală în domeniul pescuitului în apele internaționale e o condiție pentru a permite durabilitatea stocurilor de pescuit, uh, cu conservare pe termen mediu și lung a resurselor uh, piscicole. Uh, gestionarea resurselor la nivelul organizațiilor internaționale poate fi însoțită de niște definiții mai bune care să permită punerea în aplicare a acestor convenții. Deci dorim să existe un sistem de control corect, mai ales în ce privește activitățile de, activitățile de pescuit INN Uh, pentru asta trebuie controle sporite pe care să le facă statele membre în cadrul NEAFC sau în cadrul unei cooperări bilaterale. Nu trebuie ca Comisia să ignore cum stau lucrurile la ora actuală și trebuie să putem avea mijloace de control adecvate, poate cu un efort financiar considerabil, motiv pentru care e important să avem și mijloacele financiare necesare și instrumentele legislative adecvate pentru eventual o revizuire a, a, a plafonului de finanțare maximă. Mulțumesc acum domnul Obermeier. Danke, Herr Präsident. Auf der Jahrestagung der Vă mulțumesc, domnule președinte. Au existat anumite schimbări intervenite după 1 ianuarie 1997 și trebuie să ne gândim la utilizarea optimă și gestionarea resurselor de pește pe unele pe baze ecologice pentru generațiile viitoare. Ce se va întâmpla cu pescuitul la scară mică, la nivel local? Trebuie să ne asigurăm că aceste Uh, structurile pescuit familiale vor putea continua să funcționeze și că vor fi protejate împotriva uh, pescuitului ilegal și de asemenea împotriva pescuitului în masă. Eu vreau să pun accentul pe aceste întreprinderi familiale care sunt periclitate, însă trebuie protejate pentru generațiile viitoare. Acest lucru trebuie să apară într-un acord. Vă mulțumesc pentru a încheia această dezbatere. Dăm din nou cuvântul doamnei Damanachi din partea Comisiei. Aș vrea încă o dată să le mulțumesc celor doi raportori pentru munca lor excelentă și să le mulțumesc de asemenea și tuturor membrilor Parlamentului European pentru comentariile dumnealor. Îmi dau seama că aceste două rapoarte sunt extrem de importante, deoarece după aceste modificări situația se va îmbunătăți în mod substanțial. Se va îmbunătăți controlul și, de asemenea, uh, modul în care abordăm și combatem pescuitul ilegal. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să facem față acestei probleme a pescuitului ilegal, ca, ilegal care uh, distruge resursele și e un mare pericol pentru comunitățile noastre deoarece dacă nu mai există aceste resurse, comunitățile noastre uh, din acele zone nu vor mai avea un viitor. Deci de aceea, de, asemenea, de aceea trebuie să asigurăm niște scheme de control Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că e nevoie de mai multă finanțare pentru o bună implementare a acestor reguli. Vom face tot posibilul, nu e o sarcină ușoară, asta e clar, având în vedere criza actuală, însă vom face tot posibilul. Un ultim comentariu. Ar vrea să insist puțin asupra acestui proces de codecizie între cele trei instituții. În cazul în care dorim să modificăm aceste decizii și să le transpunem ulterior în legislație. Sunt în sentimentul dumneavoastră. Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sunt într-adevăr foarte importante pentru politica noastră și trebuie să le încurajăm activitatea pentru a încuraja un pescuit legal. De asemenea, dacă se vor uh, implementa principiile noastre la nivel internațional, atunci durabilitatea uh, resurselor piscicole ar fi asigurată. De asemenea, cum putem îmbunătăți cooperarea și propunerea privind un registru internațional cu navele de pescuit? Trebuie să avem mult să luăm foarte multe măsuri înainte de a ajunge la așa ceva. Și dacă vrem într-adevăr să încurajăm cooperarea internațională, trebuie să implementăm cât mai rapid deciziile luate în cadrul acestor organizații internaționale. Și de aceea Comisia cere mai multe puteri de delegare în aceste chestiuni. Bineînțeles, respectăm procesul de codecizie, înțelegem că situația s-a schimbat și știm că Parlamentul și Consiliul vor hotărâ uh, competențele asupra cărora vom avea puteri delegate. Însă să nu, uităm că aceast, să nu uităm că această problemă nu e o problemă doar a Comisiei, e vorba de reputația internațională. Deci dacă noi amânăm transpunerea acestor uh, măsuri luate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului. De aceea insist, trebuie să avem un echilibru mai bun și sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să avem un bun echilibru interinstituțional, iar eu una sunt gata să discut cu Parlamentul la o sesiune specială pe această temă, să discutăm despre modul în care legislația ORGP-urilor poate fi transpusă în legislația comunitară într-un mod mai eficace. Vă mulțumesc. Domnul Valesa, două minute. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałem podziękować wszystkim. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și au participat la dezbaterea de astăzi. Cred că suntem de aceeași opinie. Amendamentele care au fost depuse sunt necesare și doresc să mulțumesc uh, și doamnei Fraga pentru toată munca depusă în comisie, dar în primul rând vreau să mulțumesc doamnei comisar de Manachi. Este o mare plăcere să cooperăm cu dumneavoastră și mulțumesc și pentru cuvintele pe care le-ați rostit și văd că puteți înțelege această dinamică în perpetuă modificare a instituțiilor europene. Iar în acest caz, uh, referindu-mă la amendamentele la convenție, uh, sigur că le susținem și suntem de acord cu ele, dar cred că de acum înainte și cooperarea și negocierile noastre ar, vor funcționa mai bine, mai rapid și mai eficient și mult mai transparent. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru declarația dumneavoastră și sper că vom coopera pe viitor cu succes în continuare. Mulțumesc și acum, doamna Fraga Esteves. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să-i spun doamnei comisar că exemplul pe care l-a dat cu, în legătură cu ultimul regulament uh, NAFC pe care îl vom adopta mâine nu e un exemplu neapărat bun, deoarece tocmai așa ceva vrem să evităm. Propunerea comisiei vine târziu. În al doilea rând, s-a schimbat uh, procedura. De la consultare s-a ajuns la codecizie. Uh, iar propunerea s-a modificat uh, în funcție de codecizie. Deci începând de acum articolul 48 din regulament, unde se prevede modificarea regulamentului pe viitor pentru a transpune legislația comunitară diferitele recomandări făcute de NAFC, e bine, în în ceea ce privește majoritatea aspectelor din acest articol, am uh, obținut delegarea puterilor. Și doar în anumite aspecte am păstrat codecizia. Deci s-au făcut progrese pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine și în ciuda acestor lucruri, doamnă comisar, eu mi-am dat cuvântul aici, în fața dumneavoastră. Dacă acest lucru nu va funcționa pe viitor și nu ne vom putea respecta obligațiile din această cauză, Parlamentul va fi dispus să revizuiască situația. Noi am făcut eforturi suficiente, cred eu, și sunt sigură că și instituția dumneavoastră va ști să folosească aceste noi competențe conferite de Consiliu și de Parlament. Vă mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigură că pe viitor lucrurile vor funcționa mult mai bine. Doamnă comisar, veți dispune de toate instrumentele pentru a vă asigura că acest lucru se va întâmpla. Vă mulțumesc dragi colegi, eu vă mulțumesc, doamnă comisar. Se încheie dezbaterea. Votul va avea loc mâine la ora 12 și jumătate. Trecem acum la intervențiile cu durata de un minut. Fiecare aveți câte un minut. you.